Și acum trecem la punctul următor, și anume întrebările orare pentru uh, revizuirea necesară a cadrului uh, juridic privind accesul la documente uh, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Domnul Cashman are cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep spunând că mă bucur să o văd pe doamna comisar Wallström și pe doamna Cecilia Malmström, reprezentantul Consiliului, pentru că ne-am implicat cu toții încă din 1999 uh, la începutul acestui dosar. E foarte interesant să vedem ce am obținut în acordul din mai 2001, pentru că acel acord era oarecum istoric era vorba de 15 state membre care aveau culturi și tradiții și abordări diferite față de această problemă a transparenței și totuși s-a ajuns la un acord. Și interesant, aceasta s-a datorat în special hotărârii și voinței uh, președinției suedeze și daneze și de asemenea dorinței comisiei de a recunoaște că cele trei instituții aveau nevoie de o schimbare culturală, de mentalitate. Aveam nevoie să spunem că deschiderea și transparența nu împiedica promovarea democrației, ci din potrivă. Aceasta permitea cetățenilor să vadă ce se făcea și să fie trase la răspuns, răspundere. Iată de ce a permis să se ridice oarecum acea cortină de fum și să se vadă că nu exista niciun secret teribil ascuns la comisie sau la Consiliu. Nu sunt foarte sigur în privința Parlamentului, dar probabil că nici la noi. Aș vrea de aceea să mulțumesc foarte mult doamnei comisar și de asemenea colegei mele, doamna Malmström, pentru acest angajament. Acum avem însă nevoie de un alt angajament. Am reușit destul de mult, așa cum spuneam. Am uh, făcut un registru al documentelor, avem jurisprudență, la Curtea Europeană de Justiție. Am definit și redefinit ceea ce fusese inițial acordat în ceea ce privește accesul la documente. Am acceptat acest principiu că toate documentele trebuie să fie accesibile și că dacă nu se întâmplă acest lucru ar trebui să existe niște motive foarte clare în referință în special la articolul 4 sau la articolul 9, documente confidențiale. Însă, pe măsură ce am înaintat în timp și Parlamentul a cerut în mod repetat o revizuire a acestor prevederi, știu că în acest punct există divergențe între noi, revizuirea a fost prezentată înaintea Parlamentului, a ajuns în martie anul acesta la votul în comisie și acea propunere a Comisiei nu mergea însă destul de departe. Există în continuare îngrijorări aici la Parlament că a existat o încercare de a reduce acest acces la documente prin redefinirea documentelor, a felului în care se pot acorda derogări și prin redefinirea conceptului de veto din partea unei părți terțe. Probabil că cetățenii de aici, de la galerie, se, se gândesc că se întâmplă ceva care vine din altă lume aici. Ce înseamnă acest veto al unei părți terțe? Însă, de fapt, este vorba de o lege care le permite cetățenilor să știe că noi suntem responsabili în fața lor pentru ceea ce facem în numele lor, Comisia, de asemenea, și Consiliul. Deci, cum pot face acest lucru și cum pot face acest lucru NGO-urile dacă tot ceea ce facem noi în diverse departamente uh, rămâne la nivelul de secret doar pentru cei care sunt experți în domeniu. Și cred că aceasta se află, de fapt, în miezul tratatului de la Lisabona, pentru că e vorba aici de o întărire a democrației și aceasta presupune și o întărire a accesului la documente. Iată de ce Parlamentul, în această întrebare orală, presupune că e nevoie de mai multe recomandări care să fie aplicate. Însă, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că drepturile pe care le avem sunt sporite și nu micșorate și să recunoaștem că sub tratatul de la Lisabona nu e vorba aici doar de cele trei instituții, ci și de toate organismele și agențiile europene, incluzând aici Banca Centrală Europeană sau Curtea Europeană de Justiție, Banca Europeană de Investiții, Europol, Eurojust – și așa mai departe. Toate aceste instituții trebuie să fie acum responsabile în conformitate cu acest regulament. Propunerile care au fost uh, făcute de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona credem că nu se potrivesc nici cu spiritul, nici cu litera legii acestui tratat și nu reflectă obligațiile pe care credem că le reflectă regulamentul 1049. Și aceasta în ceea ce privește accesul public la toate documentele care au fost primise, produse sau trimise mai departe de cele trei instituții. Vă mulțumesc! I thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Cashman. Dau cuvântul doamna, doamnei Malmström. O tak till Europaparlamentet. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Parlamentului European, care, prin intermediul lui Michael Cashman, a pus această întrebare importantă. După cum știți, transparența este o problemă extrem de importantă pentru președinția suedeză. Am venit de departe în acest domeniu, în domeniul transparenței, când vorbim de instituțiile europene, dar transparența nu este numai o chestiune de reguli, ci o chestiune de atitudini, de aplicare a regulilor într-o anumită atitudine. Am avut în această dimineață ocazia de a mă întâlni cu Margot Wallström și cu Diana Wallace în cadrul Comitetului Interinstituțional cu privire la accesul la documente. Acest comitet nu se mai întrunise de 2 ani. Am avut discuții foarte concrete pe tema ameliorării accesului cetățenilor la documentele Uniunii Europene. Avem însă nevoie de întâlniri mai dese, pentru că aceasta a fost, de fapt, concluzia principală pe care am tras-o din această întâlnire. Tratatul de la Lisabona acordă acum mult mai multă importanță transparenței ca mijloc de a uh, respecta democrația. Articolul 1049 se referă la accesul la documente și la transparență și cred că este foarte important să ne gândim uh, și la articolul 15.3 al Tratatului de la Lisabona, care și el vorbește de transparență și de accesul cetățenilor la documente. Înainte, numai Parlamentul, Comisia și Consiliul trebuiau să pună la dispoziția cetățenilor documentele, dar astăzi opinia publică are acces la mult mai multe documente. Este vorba, de exemplu, de documentele din toate instituțiile sau agențiile sau organele Uniunii Europene. Este vorba de documente din partea Curții de Justiție, Banca Europeană de Investiții, Curtea de Conturi. În orice caz, accesul la documente s-a lărgit extrem de mult în ultima vreme. Noi dorim să ne adaptăm la aceste noi dispoziții ale tratatului. Consiliul va lucra de aceea pe baza propunerii pe care a făcut-o Comisia pe care aceasta a prezentat-o Parlamentului în mai 2008. Din mai 2008, un grup de lucru al Consiliului s-a întâlnit deja de două ori. În iunie și iulie al anului acesta s-au luat deja măsuri și dispoziții tehnice. Am integrat de asemenea mai multe amendamente care veniseră din partea Parlamentului European, iar în mai Parlamentul European a decis să nu tragă nicio concluzie în acest domeniu și vreau să amintesc că, că ministra de justiție, doamna Beatrice Ask, doamna ministru de justiție a Suediei, s-a prezentat pe 2 septembrie la Comisia Libe a Parlamentului European și a spus că este gata să discute mai mult despre acest subiect, decizând în același timp că este gata să răspundă la cerințele Parlamentului European și la întrebările care îi parveniseră pe calea celor 90 de amendamente. Se dorește așadar uh, continuarea colaborării în ceea ce privește transparența. Parlamentul nu a avut încă ocazia să discute propunerea Comisiei, ci s-a concentrat mai ales pe efectele tratatului de la Lisabona în viitor. Noi, Consiliul, așteptăm de aceea propunerea Comisiei cu privire la aplicarea Tratatului de la Lisabona în această materie și dorim să discutăm și mai departe despre acest subiect. În, pe marginea acestor discuții vom ține cont, bineînțeles, ca tratatul să fie bine aplicat. Articolul 15.3 al tratatului este baza juridică potrivită pentru acest subiect. Însă și alte articole se referă la informarea cetățenilor, la buna comunicare și toate aceste articole sunt foarte importante pentru activitatea foarte lină a instituțiilor europene, pentru sporirea eficacității și legitimității instituțiilor. Trebuie să vorbim, bineînțeles, însă și de felul în care pot fi atinse toate obiectivele. Însă eu nu sunt convinsă că toate aceste articole uh, vor depinde de transparență. Cred că aici este momentul și să vorbim de accesul documentului la accesul cetățeanului la documentele Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Wallström. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte, onorabil membri ai Parlamentului. Domnule Cashman, permiteți-mi să vă adresez dumneavoastră întâi câteva cuvinte. Este probabil ultima ocazie în care pot să vă mulțumesc personal uh, pentru implicarea dumneavoastră, pentru, pentru atâta transparență în Parlament. Dumneavoastră sunteți simbolul și principalul advocat al acestei transparențe aici. Cred că în Într-adevăr, este un element de credibilitate că și eu și colega mea, Cecilia Malmström, suntem uh, suedeze. Um, dar, în același timp, uh, sigur, ne asumăm roluri diferite și trebuie să fim și foarte realiști în, ce, în privința obiectivelor pe care le putem atinge, într-adevăr. Uh, trebuie să răspundem misiunilor instituțiilor pe care le reprezentăm. Um, climatul politic s-a schimbat, echilibrul politic s-a schimbat în ultimele luni și acest lucru cu siguranță că și-a avut uh, influența asupra uh, discuțiilor noastre. Dar principiile după care am acționat uh, și eu și colega mea sunt acelea și, și cred că în ce privește accesul la documente uh, am am realizat un instrument excelent care ar putea fi folosit de mult mai mulți oameni decât de doar de lobbyiști sau persoanele care sunt plătite să investigheze anumite documente. Noi dorim și ne dorim ca publicul larg, ca jurnaliștii să se folosească de această posibilitate de a avea într-adevăr acces uh, uh, total la uh, documente. În această privință împărtășesc poziția exprimată de colega mea, doamna ministru. Am avut apoi un prilej deosebit în colaborarea cu dânsa de a promova și de a urni din loc această dezbatere. Mă bucur că avem această dezbatere privind transparența în condițiile noului tratat de la Lisabona. De ce? Pentru că tratează mai, mai frontal această chestiune a democrației participative. Întrebarea concretă astăzi este ce măsuri va avea sau va iniția uh, Comisia în uh, uh, ce privește revizuirea acestui acces la documente în condițiile tratatului de la Lisabona. Când vorbim despre accesul la, Lisabon, la documente în temeiul regulamentului 1049, sigur că se spune că accesul este uh, garantat la toate uh, documentele uh, instituțiilor europene, cu excepția curții unor documente de la Curtea Europeană de Justiție, Banca Europeană de Investiții și așa mai departe. Tot în legătură cu 1049 aș vrea să spun că noul temei juridic, articolul 15 alineatul 3, din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este foarte similar cu articolul, foarte asemănător cu articolul 255. Această chestiune a fost adusă discuție de comisie în comunicarea noastră din 2 decembrie anul acesta. Am vrut să arătăm că uh, o serie de propuneri de legislație uh, secundară uh, trebuie să uh, se uh, alinieze acestui, uh, uh, acestor, acestui nou, acestor noi condiții. Um, deci, practic, se poate introduce un amendament care să extindă domeniul de aplicare al prevederilor existente. Consiliul știe că Comisia a elaborat și a adoptat acest, această comunicare Sigur că Parlamentul și Consiliul împreună pot a, uh, înfăptui această amendare a, uh, legislativă. Deocamdată a, uh, nu avem o soluție legislativă și nu avem nicio poziție a noului Parlament. Sigur că Comisia va contribui și în viitor la găsirea unei soluții, la găsirea unui acord politic. Tratatul de la Lisabona creează un cadru juridic pentru uh, funcționarea democrației participative. Din partea Comisiei am luat, uh, ne-am asumat deja mai multe inițiative, inclusiv uh, prin consultare uh, publică, pentru mult mai multe din politicile noastre uh, programate pentru viitor. De exemplu, uh, vom uh, uh decide în curând dacă este necesar să revizim sau să îmbunătățim anumite linii directoare. Vrem să implicăm toți actorii, inclusiv cetățenii, în diferitele acte care vizează inițiativele civice. Președinția spaniolă a înțeles să poarte mai departe aceste priorități ale noastre. În această dimineață am auzit deja că uh, Comisia Interinstituțională privind accesul la document, uh, documente a s-a reunit astăzi la inițiativa președinției suedeze pentru a examina uh, uh, bunele practici existente și pentru a soluționa unele conflicte privind accesul publicului la documente. Am decis așadar împreună că vom avea o dezbatere deschisă, că vom uh, avea registre complementare pentru toate cele trei instituții, că ne vom uh, concerta eforturile privind uh, accesul publicului la documente și vom analiza cât se poate de curând impactul acestor registre electronice și a împărtășirii lor pentru opinia publică. Când vorbim despre deschidere și uh, transparență, nu trebuie să ne bazăm pe Moș Crăciun, nu. Trebuie să și facem ceva, trebuie să existe o decizie concretă, trebuie să existe acte concrete care să uh, urmeze uh, cuvintelor rostite azi. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Madam Wallström. Now we will have speakers. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Wallström. Acum dau grup, uh, cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Doamna Somer. Mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu raportorii din umbră și din celelalte grupuri am stabilit să, facem, să punem o întrebare orală cu privire la proceduri și la pașii următori. Plecând de la răspunsul Comisiei și al Consiliului, am dorit să ne consultăm după aceea cu privire la ce urmează. Am primit tocmai acum acest răspuns. De ce raportorul contrar acordului nostru între grupurile politice a decis după aceea să înainteze o rezoluție în care de fapt vorbește de la început despre poziția sa față de răspunsul Comisiei și Consiliului? Încă nu am înțeles de ce s-a întâmplat așa. Și, stimate domnule Cashman, toate aceste lucruri s-a întâmplat pe la spate, totul fără transparență, în ciuda transparenței pe care o proclamați atât de puternic. Ați încercat să ne excludeți din această activitate și pentru mine de aceea și capacitatea noastră de a admite această rezoluție este destul de dubitabilă. După părerea mea, nu se întâmplă decât o repetiție a raportului dumneavoastră din legislatura anterioară, care nu este decât uh, un lucru redundant. Am încercat să negociem cu raportorii din umbră pentru înaintarea unei rezoluții, dar eu sunt împotriva acestei rezoluții din principiu. Prin intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, după părerea mea, baza juridică a acestui dosiar nu s-a schimbat atât de mult încât să se justifice o schimbare a rolului Parlamentului European. Raportul a fost și este, de fapt, un raport pe procedura de codecizie și rezervele grupului nostru cu privire la necesitatea unei astfel de rezoluții cu privire la regulamentul de procedură rămân în picioare. Nu aș vrea să vă critic, dar amestecați foarte multe citate din Cartea Drepturilor Fundamentale, din Tratatul de la Lisabona, din alte documente, toate împreună, fără ca această rezoluție sau proiect de rezoluție să aibă cu adevărat o legitimitate. În această dorință de absolut, ea lipsește o bază juridică. Probabil că în necesit- la necesitatea unei transparențe, de exemplu, la acordurile internaționale cu terții, care este o condiție sine qua non, dacă ne gândim, de exemplu, la acordurile cu SUA cu privire la SWIFT. Însă, în tot acest context, lipsește o soluție cu privire la transparența ex post, de exemplu. Vă rog, spune președintele, să țineți cont de timpul care vă stă la dispoziție și în continuare spune vorbitoarea, nu vorbiți nici de dreptul la sfera privată. Eu cred de aceea că nu trebuie să adoptăm această rezoluție. Răspunsul Comisiei și al Consiliului sunt foarte, este foarte bun. Eu zic că trebuie să continuăm pe această bază și vă rog, domnule Cashman, să vă retrageți proiectul de rezoluție. Mulțumesc. Dank. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Brinkeviciute, două minute. Ă, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Sunt de acord cu părerea domnului Cashman și anume că schimbările din cadrul juridic și schimbările introduse de tratatul de la Lisabona ne permit să avem noi discuții în legătură cu revizuirea regulamentului 1049 în ceea ce privește accesul public la documentele Comisiei Consiliului și a Parlamentului. Noi dorim să fim cât mai deschiși, deciziile să fie luate în mod deschis și să fie pe înțelesul cetățenilor noștri. Pentru că, până la urmă, cunoștințele cetățenilor în ceea ce privește chestiunile europene și deciziile luate la acest nivel sunt cele care determină încrederea în noi. Deschiderea este absolut necesară pentru promovarea democrației și respectarea drepturilor fundamentale. Iată de ce posibilitatea cetățenilor noștri de a avea acces la documente ar trebui să fie un principiu de bază și confidențialitatea trebuie aplicată doar în situații excepționale. Parlamentul a jucat un rol deosebit în acest sens în luna martie acestui an s-a adoptat un raport în legătură cu propunerea de revizuire a regulamentului și acesta ar trebui să fie un punct de plecare pentru discuții ulterioare. Însă n-ar trebui să ne oprim aici doar la discuțiile asupra amendamentelor acestui regulament pentru că e nevoie de un acord între cele trei instituții în ceea ce privește rolul transparenței. Trebuie ca transparența să ajungă la un nivel foarte înalt și ca cetățenii noștri să poată urmări discuțiile democratice. Pentru aceasta e nevoie de măsuri specifice și e nevoie de măsuri administrative pentru a atinge acest obiectiv. Iată de ce cer Comisiei să revizuiască acest regulament cât mai repede cu, cu, cu putință, să ajungă la un acord cu Consiliul pentru a asigura un dialog coerent și deschis cu cetățenii noștri. Mulțumesc, doamna Wallis, pentru un minut. Două minute, mă scuzați, spune președintele. Um, mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă, îi mulțumesc colegului Cashman pentru prezentarea opiniei sale și aveam impresia că toate grupurile politice erau de acord cu acest proiect de rezoluție. Cel puțin așa am fost eu informată de rezultatul unei discuții recente din această după amiază. Uh, Evident că uh, există modificări care uh, apar odată cu intrarea în vigoare a Tratatului Lisabona în ce privește transparența. Transparența nu este un subiect uh, foarte simplu de abordat în acest Parlament, dar iată că acum trebuie să răspundem cetățenilor Uh, pentru că, iată, reglementăm accesul cetățenilor la documente și la informații. M-a bucurat foarte mult să le întâlnesc uh, în această dimineață pe uh, doamnele Malmström și Wallström și a fost o plăcere să discutăm, să dezbatem împreună și să consemnăm niște progrese care au fost deja enunțate. Um, credem că dincolo de această comisie interinstituțională care se întâlnește din când în când, avem totuși un calendar stabilit pentru următoarele șase luni și suntem implicați cu toată seriozitatea în dezbaterea acestei chestiuni. Este obiectivul nostru comun să arătăm cetățenilor noștri că Procesul legislativ este clar, este, uh, poate fi urmărit în toate etapele sale de către opinia publică. Grupul meu parlamentar și cred că toate grupurile au a, recunoscut uh, progresul discuțiilor din această dimineață și nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc și să a, uh, ne felicităm, a, stimate doamne, pentru acest succes pe care l-am obținut împreună. Mulțumesc! Și acum domnul Jobro. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte mulți jurnaliști care scriu despre problemele Uniunii Europene au afirmat și au re- reproșat Uniunii Europene că de fapt a creat un de- deficit democratic și au vorbit de faptul că se iau decizii de importante de către eurocrați anonimi și că aceste decizii se iau undeva departe, la Bruxelles, în turnul de Fildeș. Trebuie de aceea să subliniem că această deschidere, această transparență este foarte importantă pentru felul în care funcționează Uniunea Europeană. Cred că aici avem o răspundere foarte importantă în fața cetățenilor pentru că altfel nu vom face decât să ne demoralizăm. Știm că cetățenii din diverse țări vin și în diverse grupuri sociale și Uniunea Europeană trebuie să fie mai flexibilă din, cauza, din această cauză. Instituțiile trebuie să fie mai adaptate la aceste diversități. Atunci când se transferă o putere, trebuie să facem și o justificare pentru acest transfer. Este evident că trebuie să dăm acces la documente într-o manieră transparentă și democratică atunci când, de exemplu, grupuri de lobby au influențat o anumită decizie, oricare ar fi țara Uniunii în care s-a întâmplat acest lucru. Asta se referă și la orice organizație, chiar și la jurnaliști. Numai o astfel de acțiune transparentă ne poate garanta că funcționarii Uniunii Europene pot să arate că își doresc bunăstarea cetățenilor. Mulțumesc, domnul Tavares, un minut. Obrigado, caros colegas e amigos. No centro. Mulțumesc. Stimați colegi, Uh, această dezbatere, de fapt, uh, arată că uh, discutăm despre o problemă de încredere. Instituțiile europene au cerut cetățenilor să aibă încredere în, în ele, numai că încrederea asta nu poate fi o relație unidirecțională. Nu poți să ceri cetățenilor să aibă încredere în instituții și în același timp să nu răspunzi exigențelor pe care cetățenii le, le au. Pentru că știm că uh, cetățenii nu au încredere în multe din politicile noastre. Deci există o problemă în această privință. În societate există foarte multe competențe și cred că am irosi aceste competențe dacă nu le-am implica în procesele noastre eh, eh, decizionale. Eh, de aceea, cred că trebuie să susținem acest raport care servește democrației europene pentru că creează nu doar uh, uh, transparență, ci uh, creează un concept de transparență care trece dincolo de cuvinte și trece la fapte. Mulțumesc. Yeah, uh, Mr. President, the European... Earl of Dartford, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Noi avem o reputație bine meritată de a lua decizia în mod secret întotdeauna. De aceea am putea bănui că Comisia de acum încolo va face tot ce va putea pentru a fi deschisă și transparentă. Însă, Comisia a produs această propunere 1049 care restricționează accesul la documente în mod parțial. În afară de aceasta, există un alt punct important de care mi-aduc aminte de la studiile mele de la Universitatea Harvard. Deciziile care sunt luate în mod netransparent și fără o responsabilitate publică au tendința, în general, de a fi decizii proaste. Și ar trebui să acceptați că unul dintre motivele pentru care Comisia prezintă atât de multe propuneri neadecvate și nepotrivite pe de-a întregul cu care trebuie, la care trebuie să facă fața celelalte state membre este tocmai această lipsă de transparență. Iată de ce, în ceea ce privește cadrul juridic, vreau să cer Comisiei să se gândească din nou dacă aceasta este, bineînțeles, o posibilitate încă pentru un astfel de sistem de guvernare și pentru o comisie atât de proastă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iacolini, pentru două minute. Mulțumesc, v-am ascultat cu multă atenție și am ascultat comisia cu multă atenție și contribuțiile colegilor. Într-adevăr, programul de la Stockholm, Stockholm, după cum uh, au spus și colegii mei, a clarificat accesul la documente, iar în tratatul de la Lisabona este ancorat faptul că accesul la documente pentru persoanele juridice și persoanele fizice trebuie să fie garantat însă există în tratat chiar criterii de restricționare care trebuie adaptate caracterului fiecarei instituții europene. Important însă pentru Parlamentul European este problema accesului la aceste documente. Și astăzi eh, cred că suntem de acord în legătură cu adoptarea regulamentului din 2001 la situația actuală, iar propunerile pe care ni le-a făcut uh, domnul Cashman însă nu ni se par a fi cele mai potrivite. Nu ar trebui să asigurăm până în pânzere albe accesul la documente care ar putea să contravină interesului general, de exemplu la negocierile cu țări terțe sau la alte acțiuni mai sensibile. Trebuie să ne asigurim că găsim un echilibru foarte bun între transparență și accesul la documente pentru cetățeni. În acest context, ar trebui să definim în primul rând caracterul documentelor care sunt date spre acces. Noi suntem așadar pentru un acces uh, al cetățenilor la documente, un acces facilitat, dar cu respectarea unei abordări raționale la acest acces pentru a garanta un echilibru între transparență și accesul respectiv. Consider că ar trebui stabilite de aceea criterii și un regulament de tranziție unde să se stabilească foarte clar unde sunt limitele accesului la documente pentru ce cazuri. Noi avem încredere în președinția actuală și în președinția viitoare a Spaniei. Mulțumesc. Domnul De Jong are cuvântul acum un minut. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, despre ce document este vorba? Ce număr de document căutați? Ce, ce ce pretenții putem avea din partea cetățeanului când el vrea o informație despre Uniunea Europeană? Nu. Deci, deci poate că ar trebui să întoarcem aici uh, uh perspectiva. Pentru că, pentru că domnul Cashman tocmai această perspectivă uh, o urmărește. Sigur, totul este foarte transparent. Uh, Eh, totul este foarte transparent, spre deosebire de eh, ce a spus eh, doamna Zomer. Sigur că prin mediile digitale de informare, prin contacte interumane, se poate asigura o, asigurarea unui răspuns complet la toate întrebările, se poate asigura o informare completă a cetățeanului. Putem să explicăm Eh, putem să explicăm foarte bine care a fost procesul decizional care a rezult, din care a rezultat poziția noastră pe care am adoptat-o la uh, Copenhaga și așa mai departe. Asta ar fi ceva transparent. Nu să cerem cetățeanului să știe numărul documentului. Mulțumesc. Uh, doamna Hautel, văd că cere cuvântul. Din păcate, fără microfon. Ah. Mulțumesc. Domnule președinte, accesul la documente înseamnă ca cetățenii să participe la luarea deciziei în mod informat. Tratatul de la Lisabona întărește acest drept fundamental al cetățenilor europeni, iar Parlamentul European este tocmai acea instituție care trebuie să susțină acest drept. Este de aceea atât de important să votăm aici pentru o mai mare deschidere și transparență. Pentru că nu ne putem mulțumi cu acei pași mici, mărunți, ca cei propuși de comisie. Se zvonesc foarte multe lucruri aici. Nu dorim să punem în pericol negocierile internaționale, dar totuși cetățenii europeni au dreptul să știe ce se întâmplă în cadrul acestor negocieri atunci când ele le afectează viața și cred că nimeni nu ar trebui să se îngrijoreze aici că va trebui să-și publice e mail Mulțumesc, domnule președinte. Problema transparenței și a accesului documentelor la um, accesul cetățenilor la documentele Uniunii Europene va fi un subiect foarte important, mai important însă cred că este să analizăm um, reacția de deznădejde a oamenilor față de uh, Uh, ceea ce se întâmplă în momentul de față în Uniunea Europeană. În continuare, din păcate, foarte multă lume este deznădăjduită și foarte sceptică față de Uniunea Europeană, pentru că are senzația că în Uniunea Europeană nu se lucrează transparent și, în general, nu se creează accesul la politicile care se vehiculează aici. Mai ales odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și în legătură cu alegerea președintelui Consiliului și a înaltului reprezentant pentru politică externă, cetățenii au pierdut impresia că nu pot vedea ce se întâmplă, că nu mai există transparență și că nu înțeleg de ce se întâmplă ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Cred că va fi de aceea important ca odată cu intrarea în vagoare a tratatului de la Lisabona și dacă acesta va fi un succes, oamenii să poată să aibă senzația că ei știu ce se întâmplă și de ce se iau anumite decizii în acest for. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine dorește să mai ia cuvântul în procedura Catch the Eye? Domnul Cashman, vă rog. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, trebuie să revin asupra două uh, chesti- chestiuni. Uh, doamna Zomer mai este în încăpere și cu toate că nu mă ascultă acum, cred că este bine să răspund la acuzațiile foarte serioase pe care le-a făcut la adresa mea. Unul, că nu am și fost transparent. Aș vrea să corectez această chestiune. Toate grupurile politice și toți raportorii au fost invitați la toate uh, întrevederile uh, toate uh, pozițiile lor au fost uh, prezentate și toate deciziile luate în consecință au fost uh, comunicate tuturor raportorilor din umbră și tuturor grupurilor politice. S-a sugerat, într-adevăr, să retragem această, acest proiect de rezoluție pe care doamna Zomer îl consideră nedemocratic și netransparent. Eu n-am știut nimic despre acest lucru și uh, și mă miră pentru că tocmai am negociat în această după-amiază cu grupul ei uh, în legătură tocmai cu acest, uh, această întrebare orală și uh, proiectul de rezoluție. Deci cred că doamna colegă este greșit informată. m-aș bucura ca și în viitor să pot negocia pe baza încrederii ce proce și în mod absolut deschis cu PPU. Într-adevăr, o altă chestiune este ultima dată când comisar, doamna comisar Wallström și cu mine ne vom confrunta și aici în acest Parlament. Niciodată, doamna comisar, nu ne-am îndoit de dorința dumneavoastră eh, de transparență și de atitudinea dumneavoastră. Întotdeauna v-ați apărat eh, cauza și niciodată nu ați uh, uh, nu ați uh, făcut rabat uh, la transparență și sinceritate în negocierile dumneavoastră. Niciodată nu v-ați abătut de la ceea ce ați considerat că este just și decent. Și uh, în numele persoanelor care poate nu au avut prilejul să vă întâlnească personal, vreau să vă spun vă mulțumesc. Thank you. Anybody? Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul în cadrul procedurii Catch the Eye? Dacă nu este cazul, atunci, atunci dau cuvântul doamnei ministru Malmström. Minister. <laughs> Încă mai sunt doamnă, mulțumesc. Alman. Lagstiftningen om tillgång till Mulțumesc. Legislația în ceea ce privește accesul la documente publice Vorbim aici de regulamentul 1049, pe care îl cunoaștem foarte bine, suntem mândri de acest regulament și vrem să mulțumim și domnului Cashman pentru contribuția sa la acest regulament. Tratatul de la Lisabona ne va permite să facem un pas înainte și acest lucru este nemaipomenit. Ne pare rău că n-am reușit să avem un dialog interinstituțional în timpul acestei toamne pe această chestiune. Sperăm însă opinia dumneavoastră pentru a merge mai departe și sunt convinsă că în cadrul președinției spaniole vom avea un semnal din partea Parlamentului European în legătură cu părerea sa și în legătură cu ce se așteaptă de la noi. Însă, între timp, în timp ce așteptăm, putem face foarte multe. Și, de exemplu, am avut o întâlnire azi dimineață, o întâlnire prin care s-a dorit promovarea accesului la documente și pentru ca deciziile noastre să fie mai ușor de înțeles și de cunoscut. Să vedem cum putem utiliza sistemele, registrele, bazele de date pentru ca cetățenii, jurnaliștii, opinia publică în general să poată urmări procesul legislativ de la conceperea sa până la implementare. Și cred că aceasta ne va ajuta foarte mult. Aceasta ne va ajuta să sporim încrederea în Uniunea Europeană și este important pentru că aceasta presupune și o mai mare eficiență, o credință în Uniunea Europeană și eliminarea acelor cazurilor, cazuri suspicioase din Uniunea Europeană. Vorbim aici de o decizie în ceea ce privește calitatea deciziilor noastre și iată de ce este atât de important să avem astfel de dezbateri. Este totuși important să mergem mai departe și aș vrea acum în încheiere să mulțumesc domnului Cashman și Parlamentul European pentru această întrebare orală pe care a adresat-o. Mulțumesc, doamna comisar Wallström, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați deputați. Această dezbatere a fost o cale foarte bună de a mă înduioșa mai ales cu ce a spus dumneavoastră, domnule Cashman. Și cred că mă bucur de acest subiect ca ultim subiect despre care voi vorbi în numele Comisiei în acest Parlament. Vreau să spun însă câteva chestiuni. Comisia Europeană a făcut o propunere, singura propunere care în momentul de față este pe masa de negocieri, pe care am făcut-o pentru o restructurare, ceea ce înseamnă că uh, Principiile acestei, acestui regulament sunt uh, sănătoase, trebuie însă modernizate, trebuie ameliorate și trebuie eficientizate. Tot acesta a fost și ideea restructurării. Avem câteva opinii divergente cu privire la despre cum să definim un document la care să aibă acces cetățenii, dar acestea sunt în continuare negocierile la care participăm pentru a putea să avansăm. Avem nevoie de prima lectură din partea Parlamentului. Acesta este mesajul principal din partea noastră și credem că pe baza unui nou tratat am, vom putea face acest lucru prin pentru a putea extinde așadar aria de aplicabilitate a acestui regulament. Acesta este și diferența de abordare pe care o propune Comisia, că vom acoperi toate agențiile, toate organele și forurile Uniunii Europene și băncile și așa mai departe. Iată deci propunerea noastră, dar acum Parlamentul European trebuie să vină cu o primă lectură cât mai repede și împreună cu Consiliul și cu părerea acestuia pe care sperăm să o primim, putem intra într-o discuție potrivită, o discuție eficientă și putem lua o decizie în final. O un număr de probleme foarte importante pe care le-ați menționat dumneavoastră, domnule Cashman, în raportul dumneavoastră, pot fi poate rezolvate și în alt fel, pentru că cred că dumneavoastră câteodată ieșiți din area de aplicabilitate a acestui regulament, dar în continuare e vorba de inițiative foarte importante care se referă la registre, la problemele pe care le-am discutat, de exemplu, astăzi. Putem îmbunătăți deschiderea noastră, transparența și prin alte metode, nu numai prin regulamentul pe care îl discutăm acum. Iată de ce noi vom continua în această luptă. Știu că nu vă place acest lucru, eu am dorit să inițiez un plan plan deschis de acțiune pe care l-am discutat în parte astăzi și sper că împreună vom putea face efortul pentru a continua să luptăm pentru deschidere, transparență și toate aceste principii pe care le-am menționat azi. În această notă pozitivă pe care am dorit-o să fie nota finală, aș dori să vă mulțumesc tuturor și vreau să folosesc și această ocazie pentru a vă ura Crăciun fericit tuturor. Mulțumesc! Thank you. Permiteți-mi să folosesc acest prilej să vă, vă mulțumesc pentru toată cooperarea de care ne-am bucurat uh, în relația cu dumneavoastră în tot acest aș. Cu aceasta, stimați colegi, uh, dezbaterea este închisă, votul va avea loc joi. Următorul punct de pe ordinea de ordinea de zi eh, privește declarațiile Consiliului și Comisiei eh, eh, cu privire